liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, mă bucur că pot saluta alături de noi 150 de elevi din 33 de țări, e part... elevi care au participat la Euronescola pentru anul 2013. Bine ați venit cu toții! Zwei Tage lang haben die jungen Männer acești tineri, timp de două zile, tineri provenind din țări uh, ale Uniunii Europene, dar, din, dar și din Armenia, din Ucraina, din Azerbaijan, au ocazia să asiste la discuțiile legate de parteneriatul uh, estic. Apoi vom mai există de fapt o listă lungă de teme care au fost dezbătute de acești tineri. Vă mulțumesc pentru că ați participat și pentru că v-ați uh, implicat în aceste discuții. Vă mulțumesc pentru discuțiile aprinse. Mi s-a transmis că entuziasmul uh, dumneavoastră s-a ridicat la nivelul entuziasmului colegilor europarlamentari. Uh, și vă urez succes în uh, cariera dumneavoastră viitoare. Declar acum uh, în mod oficial redeschiderea ședinței întreruptă pe data de 24 octombrie și acum colegul nostru Stier are cuvântul. Vă rog. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče, jutros je oko 100.000 ljudi prošlo kroz Domnule președinte, în această dimineață, 100 de mii de oameni au demonstrat la Bucovar. Au comemorat evenimentele din acest oraș acum 22 de ani când orașul a fost asediat. Este prima astfel de comemorare a Bucovar de când Croația a intrat în Uniunea Europeană. De aceea, un număr mic de vizitatori din Croația au venit astăzi aici la Parlamentul European de la Strasburg și se află în hemiciclu. Fac apel la adresa dumneavoastră să dăm dovadă de respect față de cei care au murit la Bucovar și acum cu toții putem trăi într-o Europa liberă, unită. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Stia, pentru această informație. Procesul verbal și textele adoptate ale ședinței din 24 octombrie sunt disponibile, nu știu dacă este obiecții, văd că nu, atunci procesul verbal este adoptat. Ajungem la comunicări. Autoritățile competente ale Republicii Federale Germane mi-au comunicat alegerea doamnei Gabriele Stauner începând cu data de 30 octombrie